So you can see we have change of the guards. După cum vedeți, s-a schimbat garda. Punctul următor pe ordinea de zi este declarația vicepreședintelui Comisiei, a înaltului reprezentant al Uniunii, în legătură cu stadiul actual al procesului de pace din Orientul Mijlociu. Doamna Ashton, aveți cuvântul. Yours. Domnule președinte, stimați eurodeputați, mă bucur să am ocazia să mă adresez dumneavoastră în legătură cu uh, situația din Orientul Mijlociu. Aștept opiniile dumneavoastră. Eu consider că progresul în procesul de pace este o problemă urgentă și importantă. După cum am discutat mai devreme aici, Uh, au loc evenimente istorice în vecinătatea Orientului Mijlociu. Uh, continuă violențele în Libia și au avut schimbări în Tunisia, au avut loc schimbări în Tunisia și Egipt, există și proteste în Bahrain și în alte părți. Unii au spus că acum nu este momentul să punem accentul pe procesul de pace între Israel și Palestina, însă eu cred că, din potrivă, chiar acum este cu atât mai important să încercăm să terminăm, să punem capăt acestui conflict pentru a asigura o regiune stabilă și pa- pașnică. Am vizitat uh, regiunea în ianuarie și în februarie și am discutat cu președintele Abbas și Netanyahu pentru securitatea ambelor popoare trebuie să se ajungă la un acord. Uniunea Europeană are un rol extrem de important. Consiliul pentru Afaceri Externe și-a stabilit poziția în mod foarte clar, eh, cel mai recent în decembrie. Singura soluție viabilă este să se negocieze în legătură cu statutul final. O pace reală trebuie să se hotărască eh, statutul Ierusalimului ca și capitala a două state statul, statul Israel și un stat Palestina care să uh, conviețuiască în pace și securitate. Poziția Uniunii Europene în legătură cu coloniile este clară, acestea sunt ilegale, amenință pacea și amenință uh, soluția celor două state. Am prezidat întâlnirea quartetului la München în uh, 5 februarie. Am uh, căutat să consolidăm puterea quartetului și cred că am reușit acest lucru. Am discutat cu partenerii noștri de la ONU, din Statele Unite și din Rusia în legătură cu un calendar ambițios. Săptămâna trecută, quartetul s-a reunit la Bruxelles sub uh, conducerea domnului Schmidt și pentru prima, prima dată au participat nego- negociatorii palestinieni. Mâine va avea loc o întâlnire pentru prima dată cu negociatorii Israelului se pregătește o următoare întâlnire bazată pe principii, unde vor participa domnul Ban Ki-moon, doamna uh, Clinton și cu mine însă și domnul Lavrov. De aceea este important ca Uniunea Europeană să uh, contribuie la uh, planul de constituire a statelor în Orientul Mijlociu, politic și financiar. Am îmbunătățit pachetul de 100 de milioane de... Am crescut uh, suma uh, cu 100 de milioane de euro peste suma inițială de 300 de milioane de euro. Am crescut contribuțiile instituționale pentru a susține capacitatea instituțională palestiniană, lucru esențial pentru Palestina și pentru găsirea unei soluții bazate pe două state. După cum știți, am fost de două ori în Gaza și după o întâlnire cu societatea civilă, cu mulți copii, am propus un pachet complet de susținere bazat pe infrastructură și formare pentru a susține o mai bună, uh, un comerț mai fluid și pentru a susține redresarea economică. Am cerut ca cetățenii de acolo să aibă oportunitatea de a-și dezvolta economia, de a avea locuri de muncă și oportunități pentru copii. Uh, continui în, să cer eliberarea lui Gilad Shalit. În 13 aprilie va avea loc un consiliu uh, condus de Norvegia știți că am avut un schimb de opinii cu Israelul în legătură cu Consiliul de Asociere din 22 februarie, unde s-a discutat procesul de pace din Orientul Mijlociu și probleme regionale, în special schimbările care au loc în regiune. Discuțiile au inclus uh, relații bilaterale în legătură cu modalitățile viitoare de cooperare în planul de acțiuni actuale salut și disponibilitatea uh, reprezentanților Israelului de a se întâlni cu membrii quartetului. Acum însă Israelul trebuie să susțină convorbirile directe. Consider că acest lucru este în, în interesul ambelor părți. Și prim-ministrul Netanyahu are un rol vital acum pentru ca convorbirile să reînceapă. Aștept opiniile dumneavoastră, stimați eurodeputați, așa încât mă voi opri aici, însă cred că cu toții dorim ca acest conflict să ia sfârșit și ca ambele părți să găsească o soluție pentru ca uh, poporul israelian și palestinian să poată să uh, coexiste în viitor și pentru ca regiunea să uh, fie stabilă. Sper că acest lucru să se întâmple în curând. Vă mulțumesc, doamna Ashton. Vor interveni acum oratorii în numele grupurilor politice. Domnul Sala Franca în numele PP. Stimate domnule președinte, stimate doamne înalt reprezentant, stimați deputați, doamna Ashton a spus pe bună dreptate că situația în sudul Mării Mediterane ne atrage atenția acum de la conflictul uh, din uh, Orientul Mijlociu și de la procesul de pace. De 30 de ani, de fapt, uh, se desfășoară un, pre, un proces de pace care a ajuns însă într-un impas în momentul de față. În același timp, însă, există și vești noi. Vizita dumneavoastră în regiune a arătat acest lucru și în baza acestei vizite aș dori să vă pun câteva întrebări pentru ca să vă ascult, să, vă, să văd care este opinia dumneavoastră. În această dimineață s-a discutat despre problemele din Consiliul de Securitate și despre problema de a obține o rezoluție pe tema unei zone de non-survolare a Libiei. Uh, cre- aș dori să știu dacă dumneavoastră considerați că procesul de pace poate să fie consolidat și aș vrea să știu de asemenea în ce măsură vetoul Statelor Unite împotriva construcției de așezăminte în zona palestiniană de către Israel poate să reprezinte o slăbire a acestui proces de pace. Aș vrea de asemenea să știu cum apreciați decizia autorității palestiniene de a organiza alegeri prezidențiale și parlamentare în câteva luni și ce părere aveți despre implicarea Hamas în procesul acesta electoral. Vreau de asemenea să știu uh, care este relația dumneavoastră cu negociatorii de pe partea palestiniană după ce s-au făcut diferite divulgări și având în vedere aceste publicări a documentelor confidențiale, vreau să știu cum considerați că guvernul a fost slăbit din acest, cauza acestor publicații. Mulțumesc, președintele. Cred că v-am văzut o, un cartonaș albastru, domnul Kalahi, așa este? Are you, are you willing to accept? Domnule Salafranca, acceptați o întrebare? Da, vă rog, cu microfonul o întrebare către doamna Ashton. Dar v-ați uitat la mine și ați dat după aceea cuvântul primului vorbitor. Dar eu am ridicat cartonașul după ce a vorbit doamna Ashton. Bine, vă voi da ocazia la Catch DI atunci să luați cuvântul. Da, da, spune vorbitorul, dar vă rog, uitați-vă și în partea aceasta a sălii, domnule președinte. Că altfel nu se poate atrage atenția dumneavoastră decât prin ridicarea mâinii timp de 5 minute. Da, avem uh, cartonașe albastre pentru deputați, nu pentru reprezentanții Comisiei sau Consiliului. Deci vă voi da cuvântul pentru întrebarea noastră la Catch the Eye. Următorul vorbitor, doamna de Kaiser, două minute. Mersi, monsieur le Mulțumesc, domnule președinte, doamna Ashton de-a lungul întregii zile de azi am vorbit de speranța formidabilă apărută după revoluțiile arabe, care ne arată că democrația este o aspirație a tuturor și că nu este exclus nimeni și că dreptul la un trai liber e universal și trebuie să fie recunoscut în întreaga lume. Asta e adevărat și pentru palestinieni. Și la ora la care vorbim, în Gaza mai ales, tineri palestinieni astăzi sunt lipsiți de orice viitor, de orice posibilități de a circula, de a studia, chiar de a uh, mânca și de a beneficia de îngrijiri de sănătate. Situația evident inacceptabilă. Suntem de acord, uh, împărtășim aceste sentimente, dar mă întreb și nu înțeleg care e logica Uniunii Europene în acordul său de asociere. V-ați referit la acest lucru și am citit și am recitit uh, procesul verbal al acordului și pe când Uniunea Europeană a denunțat încălcarea dreptului internațional, uh, lucru amintit de dumneavoastră, fără contrapartidă și fără garanții, acordăm o serie întreagă de stimulente pozitive, le numim deodată la agricultură, băuturi, pentru mediu, poliție, cooperarea judiciară, transport, cooperarea spațială, cooperarea științifică, fără contrapartidă. Și la reuniunea quartetului ați invitat israelienii care nu au venit. Și nu vreau să vă critic, doamnă înalt reprezentant, știu că faceți eforturi nici măcar nu vreau să vă spun că aceste stimulente pozitive nu funcționează, ci vreau să vă întreb dacă avem dreptul astăzi să renunțăm la presiuni care nu reprezintă sancțiuni. Avem dreptul să acordăm stimulente economice, comerciale, pe când atâtea drepturi ale omului sunt încălcate constant. Ei bine, eu cred că nu. Și în plus, cred că e o eroare politică acum când uh, vedem ce se întâmplă cu revoluțiile arabe astăzi. Mulțumesc, doamna de Kaiser, care a vorbit uh, pentru socialiști și democrați și acum doamna Neitz Uitenbrock, din partea grupului ALDE. Mr. President, Madam... Domnule președinte, doamna înaltă reprezentant, în numele grupului meu, încep prin a spune că suntem cu totul de acord cu prezentarea dumneavoastră și cu obiectivele pe care le-ați menționat în legătură cu eforturile pe care le faceți pentru a reînvia acest proces de pace înghețat. Acest proces de pace este într-adevăr înghețat și ar trebui să fie dezghețat pentru a înregistra un progres. Săptămâna trecută, Parlamentul European a avut onoarea să îl audieze pe uh, viceministrul de externe israelian care a venit să prezinte versiunea sa a faptelor. El, pe de o parte, ne-a rugat să nu punem accentul întotdeauna pe ceea ce se întâmplă în teritoriile ocupate palestiniene, ci să ne reorientăm Uh, spre ceea ce Uniunea Europeană și Israelul pot să facă împreună. Ar fi ușor să facem acest lucru, ar fi mai ușor dacă am avea indicații serioase că Israelul este într-adevăr dispus să uh, reînceapă procesul de pace. Însă am sentimentul că Israelul consideră că uh, Uh, revoltele dintr-o serie de state arabe uh, este, sunt în avantajul său. Aceasta ar fi o greșeală politică majoră. Din contră, Israelul ar trebui să utilizeze evenimentele de astăzi pentru a urgenta procesul de pace și pentru a încerca să ajungă la un acord de pace cât mai devreme, cât mai curând posibil. Vă mulțumesc. Urmează doamna Auken în numele verzilor. Două minute. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Ashton, pentru discursul dumneavoastră introductiv, dar am fost uh, oarecum dezamăgită de discursul dumneavoastră. Colegii mei au dreptate. Sigur că acum suntem confruntați cu o situație istorică. Trebuie acum să ne ocupăm de Israel și de Palestina, dar de ce nu s-a spus nimic despre recunoașterea Palestinei? până în septembrie, de exemplu. Știm că timpul trece și știm de asemenea că avem uh, un subiect de urgență în această problemă. Vrem să auzim părerea doamnei înalt reprezentant pentru a afla ce se face concret în acest moment. Foarte multă lume a fost foarte mândră atunci când uh, de curând am reușit să obținem o poziție comună a Uniunii Europene în Consiliul de Securitate, care și-a purtat, și-a adus roadele foarte repede. Dar după ce am avut și declarații comune, putem să ne așteptăm să vină și câteva acțiuni concrete. Când ne uităm însă la nivelul de acțiune, acolo lucrurile arată puțin altfel. Doamna de Kaiser a spus că Uniunea Europeană a aprobat uh, o îmbunătățire a relațiilor cu Israelul prin ultimele acorduri. Sigur că nu s-a spus acest lucru pe față, dar totuși uh, ocuparea a fâșiei Gaza nu s-a terminat și doamna, uh, doamna Ashton vorbește doar de un punct de trecere al frontierei de la Shalom, Geram Shalom. De ce nu se vorbește decât despre un aspect? Noi tot plătim, tot subvenționăm, și ne întrebăm uh, ce se întâmplă dacă Palestina nu are șansa să devină un stat recunoscut. Toți acești bani sunt investiți degeaba pentru a putea garanta credibilitatea Uniunii Europene în această situație istorică, este important să înțelegem că nu putem continua să acționăm așa. Sunt frumoase cuvintele pe care le auzim, dar dacă rămân la nivelul retoricii, ce facem cu credibilitatea Uniunii? Același lucru se întâmplă și cu statele din nordul Africii. De fiecare dată când e vorba de un aspect mai important, nu avem de făcut decât argumentul financiar și nimic altceva. Mulțumesc, domnul Stevenson are cuvântul acum în numele ECR. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Barana Ashton, sunt profund îngrijorat în legătură cu uh, evoluțiile situației din Irak, uh, recentele revolte, uh, în care s-a implicat mai ales tineretul, care duce lipsă de lucruri, locuri de muncă, um, omorurile, lipsa de securitate. Această revoltă a fost reprimată brutal. 29 de oameni și-au pierdut viața și sute de oameni au fost răniți. Dar uh, nu există aici o indicație. Există acum o indicație că uh, partidul care a câștigat uh, alegerile, se va retrage de coaliție pentru că primul ministru Nuri al-Maliki nu și-a respectat multe din promisiunile făcute uh, când s-a, uh, când s făcut acordurile pentru coaliție. Și dacă se întâmplă asta, re, re, trebuie să repornim de la zero cu un guvern sectarist sprijinit de Hakim și Muhtada al-Sadr și de Iran și vom avea o situație destabilizată în care partidul care a câștigat alegerile nu se mai află la guvern. Acest lucru nu poate fi acceptat uh, pentru viitorul întregului Orient Mijlociu. Now we will... Mulțumesc. Și acum, domnul Trian Tafilidis. Pentru GUE, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. După câteva dintre discursurile de astăzi, aș dori să menționez poziția Uniunii Europene în legătură cu evenimentele care au loc în lumea arabă. Este o poziție care uh, confundă stagnarea cu stabilitatea, ignoră cererile popoarelor din regiune care vor libertate și justiție socială. Cu toate acestea, Uniunea Europeană ar fi putut acționa diferit, în mod corect, a arătat acest lucru în cazul Palestinei, cel puțin în ceea ce uh, privește constituirea un, unui stat. În ceea ce privește confruntările din uh, zona arabă, nu uh, am trimis mesaje concluzive. În ultimele ani i-am, am susținut uh, președinții din zonă pentru ca în septembrie uh, primul ministru domnul Fayad va putea să ceară ONU să recunoască un stat independent, Palestina. Atunci când va avea loc acest, această cerere, sper că Uniunea Europeană va spune da. Sperăm că Uniunea Europeană va putea juca un rol asemănător cu statele din regiune. Cer Uniunii Europene să joace un rol puternic în încheierea unor acorduri cu cetățenii statelor care cer schimbarea și să îi ajutăm pe cetățeni acolo când putem să uh, trimitem expertiză prin programe comune de dezvoltare socială și economică. Astfel, Europa va putea să își uh, îndeplinească obiectivul, obiectivele din regiune. Acum urmează domnul Belder. Eh, Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă înalt reprezentant. Aș vrea să vorbesc despre două aspecte și aș dori să vă dau dreptate, în primul rând, pentru că ați vorbit despre negocieri directe. În ultima săptămână am avut onoarea de a purta o discuție amplă cu reprezentanții guvernului israelian și cu reprezentanții Parlamentului israelian al Knesetului, iar partenerilor de dialog trebuie de obicei să le acorzi încrederea. Ei își doresc un dialog direct cu autoritatea palestiniană și v-aș ruga de aceea să folosiți toate căile diplomatice pentru ca aceste negocieri directe să poată să fie susținute. Pentru a putea încheia pacea, este important ca ambele părți să fie aduse la masa de negocieri, iar uh, popoarele uh, cer acum o reglare a tuturor acestor conflicte. Aceasta este prima mea remarcă, iar a doua este următoarea. Dumneavoastră ați vorbit despre soarta lui Gilad Shalit, care deja de 5 ani se află în detenție. În ultima săptămână am avut ocazia să vorbesc cu tatăl său din, în Ierusalim la Ierusalim și el se întreabă dacă Europa se mai ocupă de fapt de fiul său sau nu. Eu aș dori să vă rog să acționați pentru ca să putem să aducem acest fiu înapoi la tatăl său. Mulțumesc. Acum trebuia să ia cuvântul domnul Van der Stup, dar văd că nu este în sală, deci are cuvântul domnul Petering. Vă rog. Stimate domnule președinte, doamne, înalt reprezentant, dragi colegi, Lumea arabă se află într-o schimbare profundă. Oamenii luptă pentru demnitatea lor, vor libertate, vor democrație și un stat de drept și ordine, așa ca noi. Este răspunderea noastră politică și morală de aceea să ajutăm oamenii din uh, lumea arabă într-o manieră angajată și puternică. Săptămâna trecută am fost la Cairo și am uh, mers pe, la piața Tahrir, unde m-am întâlnit cu foarte multe lume. Deschiderea, curajul și optimismul tinerilor de la Cairo m-au impresionat profund. Egiptul și alte țări din lumea arabă au acum șansa să lupte pentru o evoluție democratică. Aceasta este și o șansă pentru Israel, pentru ca Israelul să nu fie pe lângă Liban singura democrație din această regiune. Schimbările din lumea arabă trebuie să fie folosite ca o șansă pentru pacea dintre Israel și Palestina. Totul trebuie să fie făcut pentru ca să se poată ajunge la această pace. Trebuie împiedicată continuarea construirii de așezăminte izraeliene în fâșia Gaza și de asemenea și acțiunile Hamas sunt o provocare pentru izraelieni. Toate trebuie să se încheie aici, toate aceste provocări. Este posibilă o soluție de pace, două state care să locuiască în vecinătate și în pace. Nu este acum momentul să se facă uh, să se ia, facă acțiuni doar, să se acționeze doar într-o manieră mult prea meschină, așa cum s-a început până acum. Este momentul să se facă pace, este timpul să existe democrație și în aceste țări. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, și acum este timpul și să-i dăm cuvântul domnului Svoboda. Domnule Svoboda, mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să fim uh, Sincer, nu putem vorbi de pace momentan în Orientul uh, Mijlociu. Ultimele evoluții s-au bazat pe faptul că regimuri totalitare au reușit să țină în frâu populația și, de fapt, au semnat un pact de non-agresiune cu Israelul pe care acesta l-a folosit. Aceste coaliții, după cum vedem, sunt foarte fragile și pot să se prăbușească oricând. Mă bucur că Israelul nu s-a amestecat în evoluțiile arabe, dar nu ajunge. După cum a zis și colegul nostru Petering, trebuie să dăm șansa tuturor să se ajungă la o pace de, durabilă și să nu se bazeze această pace numai pe umerii unor dictatori, ci și pe voința popoarelor de a avea o zonă pașnică. Această evoluție pacifică nu este numai o problemă în, în sine dacă nu se realizează, dar ci trebuie să înțelegem că, de fapt, nu se schimbă nimic în ceea ce privește teritoriile, pentru că nu trebuie să fim cinici, nu trebuie să încercăm să ne ascundem după degete, trebuie să cerem oprirea construirii de așezăminte și uh, Trebuie să acceptăm faptul că până acum Israelul a arătat că nu este neapărat interesat într-un proces de pace. Să sperăm că vom putea recunoaște alegerile, iar rezultatul alegerilor trebuie să fie un pas democratic pe care să-l recunoaștem. Aceasta nu înseamnă că suntem de acord cu toate politicile care reies din aceste alegeri, dar să nu repetăm greșeala pe care am mai făcut-o, să alegem noi cine este bunul câștigător și cel rău, câștigătorul rău al unor alegeri. Cred că dacă înțelegem acest lucru, e deja un lucru foarte important. Și de asemenea vreau să subliniez și eu importanța eliberării lui Gilad Shalit, pentru că acest uh, aspect este o piedică în calea procesului de pace, așa cum se întâmplă și cu așezămintele. Aceste blocade, aceste piedici în calea păcii trebuie să fie înlăturate pentru ca să ajungem în fine la discuții constructive și pașnice. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Svoboda, domnul Lambsdorff are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Se vede un contrast evident. Revoluția în lumea arabă ne fascinează pe toți, ne uităm, încercăm să ajutăm. Am dezbătut astăzi despre Libia și în ultimele săptămâni am discutat despre Tunisia și despre Egipt. Și în același timp avem un blocaj în procesele de pace. În acest context, trebuie să spunem foarte clar, stimate doamne Ashton, că ar fi într-adevăr o mare realizare dacă ați reușit să adunați quartetul la o întâlnire, să încercați să faceți o schimbare în momentul acesta de nesiguranță totală în regiune. Și uh, ceea ce ați făcut până acum în domeniul acesta este remarcabil. Știu că v-ați, uh, ați ascultat multă critică astăzi în ceea ce privește Libia. Eu vreau să vă aduc această laudă. În ceea ce privește situația ca atare, eu nu cred că Israelul este sceptic față de democrația din țările arabe. Eu cred însă că această schimbare nu s-a terminat încă și sunt de acord și cu dumneavoastră, domnule Svoboda și domnule Pöttering, acesta este momentul de a rezolva procesul de pace care s-a oprit, s-a blocat. Într-adevăr, construirea de așezăminte trebuie să fie oprită pentru că nu poate uh, fi continuată această polemică de, de apărare a politicii Israelului. Însă, în același timp, proces, protestele împotriva regimului uh, Hamasului nu sunt nici de neglijat. Trebuie totuși să existe mai multă democrație de ambele părți. Să nu mai vorbim de Cisjordania, în care avem un partener moderat, conservator în momentul de față, dar în Fâșia Gaza nu avem un partener de discuție și trebuie spus acest lucru. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Kiel Nielsen are acum uh, cuvântul. Vă rog, doamna Kiel Nielsen. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă alt reprezentant. Observ o tendință stranie în Uniunea Europeană, în ciuda declarațiilor care critică uh, uh, încălcările drepturilor omului din partea Israelului. Statele membre și Comisia uh, consolidează relațiile politice și economice cu Israelul fără a impune nicio condiție. În februarie, UE și-a renoit de facto acordul de asociere cu Israelul, promițând să, identifice, să intensifice cooperarea uh, în acorduri așa numite tehnice, în domenii cum ar fi competiția, uh, accesul pe piață, integrarea Israelului în spațiul european a Uh, cercetării și așa mai departe. Pe data de 31 ianuarie, Comisia a autorizat transferul de date cu caracter personal uh, ale unor cetățeni ai Uniunii Europene către Israel, țară care e suspectată că a utilizat uh, niște pașapoarte europene pentru a comite un asasinat ilegal, clar, în Dubai anul trecut. Israelul, care participă la mai mult de 800 de proiecte cu universități și întreprinderi europene, va primi mai mult de 500 de uh, milioane de euro în sub, subvenții în 2013. Printre beneficiari se află și fabricanți de arme israelieni uh, care fabrică uh, dro- dron, avioanele utilizate împotriva uh, palestinienilor. Madame? Poate că ați putea, doamnă, să ne indicați ce măsuri de facilitare, uh, uh, despre ce măsuri de facilitare vorbiți atunci când uh, camionagii din Gaza protectează chiar în acest moment împotriva închiderii unui punct de trecere și ce măsuri propun, propune domnul Netanyahu pentru a stopa colonizarea galopantă a uh, Ierusalimului. Mulțumesc, pentru dacă puteți trimite un mesaj de încurajare tuturor femeilor care ieri în Palestina au defilat și care așteaptă multe din partea Uniunii Europene. Mulțumesc. Acum domnule Iaric, pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, doamne înalt reprezentant, revolu- revoluțiile arabe uh, sunt apropiate de aspirațiile poporului palestinian. Însă palestinienii nu, nu luptă împotriva conducătorilor lor, ci împotriva unei puteri externe care îi domină, îi umilește, le uh, fură terenurile și casele și au a ridicat un zid uh, în Gaza, uh, lăsând în urmă milioane de refugiați. Am așteptat explicațiile dumneavoastră și le-am auzit. Însă trebuie ca Uniunea Europeană să fie mai fermă și mai activă. Popoarele arabe sunt cu ochii pe noi Totul se schimbă în Orientul Mijlociu și trebuie să se schimbe și direcția Israelului, uh, căruia trebuie să îi impunem valorile universale ale dreptului. Trebuie să uh, renegociem racordul de, asociere. Deja v-am în, în, ați vorbit despre Gilad Shalit, însă, uh, doamna înalt reprezentant, Trebuie să uh, produceți un act politic puternic de primă importanță ca Uniunea Europeană să recunoască oficial, fără nicio întârziere, uh, statul palestinian în frontierele din 1967. Vă mulțumesc. Urmează domnul Provera. Aveți cuvântul. Caro președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană e principalul finanțator al autorității palestiniene cu circa un miliard de euro pe an și totuși rolul politic al Europei în procesul de pace rămâne unul marginal. Acest ajutor financiar ne dă autoritatea de a solicita autorității palestiniene să se întoarcă la masa negocierilor. În ce privește recunoașterea Palestinei, trebuie să fim foarte clar. <clears throat> Problema coexistenței pașnice cu Israelul nu se va rezolva prin o recunoaștere unilaterală a statului palestinian, care de altfel încă nu s-a autoproclamat. Uh, autoritatea palestiniană trebuie să redevină activă, să se reașeze la masa negocierilor și să rezolve uh, problemele existente, mai ales în ce privește uh, niște frontiere sigure, statutul Ierusalimului și problema refugiaților. Un acord, chiar dacă parțial, ar consolida componenta moderată a ambelor părți și ar reduce influența extremiștilor. Mulțumesc! Da, mulțumesc, domnule Provera. Și acum dau cuvântul doamnei Dodds, un minut. Thank you, President. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamne înalt reprezentant. Vântul schimbării care suflă prin Orientul Mijlociu promite democrația dar niciun democrat adevărat nu poate nega faptul că popoarele din Libia, Egipt și Tunisia merită atât libertatea cât și democrația. Sunt de acord de asemenea cu ceea ce a spus înaltul reprezentant că aceste evenimente sunt mai degrabă o cerință a atenției din partea noastră asupra procesului de pace și nu ne distrag atenția de la aceasta. Trebuie de aceea să înțelegem de ce situația este în felul acesta, pentru că situația dinainte a creat un vacuum politic umplut de Hamas și Hezbollah și trebuie de aceea să ne gândim la situația actuală, să încercăm să contribuim la stabilitatea în această regiune, să recunoaștem nevoile Israelului de securitate și nevoia unui acord cu statele vecine. Toate acestea sunt pietre importante în această construcție. Politica de vecinătate a eșuat, de fapt. În momentul de față, 1,5 miliarde de euro sunt uh, cheltuite pentru aceste uh, politici uh, de către Uniunea Europeană. Trebuie să ne uităm la rezultate de aceea. Dacă ne uităm la Egipt, unde zeci de mii de oameni nu au niciun viitor uh, pe piața muncii, trebuie să încercăm să fim mai realiști și să acceptăm faptul că, de fapt, uh, sămânța revoluțiilor viitoare s-a sădit deja. Mulțumesc! Mulțumesc! Care cuvântul acum domnul Milan Mon, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte! În septembrie 2011 am dori să se încheie negocierile între Israel și Palestina. Sperăm că cele două state vor putea conviețui. Însă au mai rămas doar șase luni și negocierile trebuie să continue, însă acestea sunt oprite de către noile așezări, în avantajul israelienilor și în pierderea restului lumii. Trebuie să găsim și lideri moderați în cadrul autorității palestiniene, care, lucru care nu este ușor. Dacă aceste așezări continuă, va deveni din ce în ce mai dificil să creăm un stat palestinian veritabil. Doamna Ashton, sunt de acord cu dumneavoastră că dacă există un proces de pace, nu trebuie să adăugăm obstacole și nu putem să lăsăm politica să stea în calea negocierilor. Trebuie să existe regimuri democratice, Trebuie să existe aspirații legitime și o opoziție uh, adresată acestui proces nu este în avantajul nostru. Israelul va fi din ce în ce mai izolat de către statele arabe vecine. Așadar, trebuie să găsim o soluție cât mai devreme, cât mai repede posibil. Sper că Uniunea Europeană își va putea aduce contribuția la uh, acest proces de pace împreună cu Statele Unite și restul quartetului. Uh, sper că dumneavoastră veți putea să faceți acest lucru conform declarației de la München. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Urmează domnul Provinția Sterosa. Mulțumesc, domnule președinte. Situația actuală în regiune este uh, plină de riscuri, dar și de speranțe. Pentru mine, apariția mișcărilor democratice printre vecinii Israelului e un motiv uh, de optimism Sigur, trebuie să respingem uh, stereotipurile rasiste. Eu știu că delegațiile, eu am participat la delegațiile Parlamentului din Gaza și Palestina anul trecut. Uh, am auzit povestea unui copil care își ducea jucările cu el în fiecare zi la școală, pentru că nu era sigur că la întoarcere familia lui se va mai afla acolo. Uh, sigur că toată lumea dorește pace, toată lumea din cei din Palestina doresc să uh, fie securizate frontierele uh, Israelului și uh, Palestinei, doresc de asemenea ca să înceteze construirea de colonii. E de neînțeles că prim-ministrul Netanyahu a refuzat apelurile din partea aliaților Israelului să oprească coloniile, nu să le dărâme, ci să le oprească Eh, dar nu e necesar acest lucru, deci este absolut necesar oprirea eh, colonizării pentru ca negocierile să recontinue. Fac un apel eh, și la doamna Ashton, vă rog opriți colonizarea și reporniți negocierile. Trebuie să uh, susținem eforturile pașnice către crearea statului Palestina. Nu știm care vor fi consecințele dacă nu facem acest lucru cât de curând posibil. Mulțumesc! Nu există niciun prieten mai bun al, Uniunii, al Israelului în Uniunea Europeană decât Germania. Și am citit că doamna Merkel a țipat la domnul Netanyahu spunându-i că n-a făcut nimic pentru pace. Acesta este într-adevăr un, un lucru important dacă s-a întâmplat. E adevărat, Israelul a jucat pe cartea timpului, s-a vorbit foarte mult despre discuții, s-a vorbit despre dezbateri, despre negocieri, pentru că aceasta de fapt permite o întârziere a soluției celor două state. Doamnă înalt reprezentant, dumneavoastră aveți puterea să schimbați lucrurile. Iată declarația Uniunii Europene de luna trecută cu privire la acordul de asociere. Șase pagini de condamnare a încălcării drepturilor omului, de inegalități, de, de încălcări și probleme uh, și nerespectarea drepturilor. Și se cere de asemenea o cooperare mai strânsă cu Israelul. Despre ce este vorba până la urmă? Ne surprinde faptul că palestinienii consideră că Uniunea Europeană are un limbaj dublu. Eu am încredere în dumneavoastră, doamnă înalt reprezentant, pentru ca să promovați un dialog concret Israelienii au fost foarte, foarte slabi și noi suntem slabi față de Israel și până când dumneavoastră nu vă faceți auzită vocea, nimic nu se va schimba. Eu cred că dacă nu se schimbă nimic, nu putem avansa. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Campbell Bannerman. Un minut. Mr. President. Domnule președinte, pe când uh, libienii sunt bombardați și terorizați de domnul Gaddafi, Uniunea Europeană vorbește de proiecte pentru Libia, cum ar fi uh, pentru a uh, crește respectul pentru drepturile omului. E clar că totuși nu merge așa. Pe de altă parte, Baronasa Ashton cere încă și mai multe resurse pe lângă cele 300 de miliarde de euro pe care le va primi Serviciul de Acțiune Externă și iată că prelungește Uh, uh, lăcomie aceasta a uh, Serviciului de Acțiune Externă, practic secătuind Marea Britanie de resurse. Crize, criza libiană a arătat valoarea de a avea forțe aeriene. Astăzi fac un apel, domnul Cameron, să ia atitudine și în timpul crizei din insulei Malvine, doamna Thatcher a acționat cu succes și trebuie și noi să facem la fel în criza libiană. Mulțumesc acum domnul Preda. Un, cuvânt, un minut și jumătate. Președinte, aș vrea întâi să vorbesc despre acele opinii foarte sceptice, foarte pesimiste care uh,

a reintrat pe agenda politică mondială. Europa a descoperit însă care o poziție foarte slabă. Nu am investit într-o politică de vecinătate cu Orientul Mijlociu în Maghreb și nu am investit într-o zonă de liber schimb și într-o politică comună în domeniul imigrației. Cele ce se întâmplă în Africa de Nord, sigur, interesează și Orientul Mijlociu, unde procesul de pace s-a oprit. Europa, doamnă înalt reprezentant, trebuie să ajute și pe Israel și pe palestinieni să repornească negocierile pe baza unor propuneri acum comune ale Consiliului și Parlamentului European și schimbările în, uh, în curs uh, vorbesc și către Israel care trebuie să investească în schimbări și trebuie să conjuge siguranța și pacea. Europa trebuie să insiste față de Israel pentru a ridica presiunea asupra teritoriilor ocupate și să blocheze politica coloniilor condiția necesară pentru reluarea negocierilor. Acum nimeni nu mai este la adăpost când suflă vântul libertății, cum vedem în aceste zile. Orice întârziere în plus în soluționarea conflictului riscă să compromită speranțele israelienilor și ale palestinienilor de a ajunge la o soluție pașnică și să compromită perspectivele a unei regiuni a Mării Mediterane și a Orientului Mijlociu atât de delicată. Mulțumesc! Da, mulțumesc și acum doamna de Sarnez are cuvântul. Mulțumesc. Lumea vede că lucrurile se schimbă în Orientul Mijlociu. Democrația a ajuns în Maghreb, Mașrec, trecând prin Egipt. Această schimbare istorică în țările arabe trebuie să fie percepută de către israelieni și palestinieni ca o șansă și nu ca un risc. Eu cred că o schimbare democratică la granițele Palestinei și ale Israelului pot fi o oportunitate pentru ca cele două părți să reînceapă procesul. Astăzi, izraelienii și palestinienii sunt confruntați cu o realitate și anume că lumea din jurul lor se mișcă, este momentul de aceea să se miște și ei. A venit așadar momentul pentru Europa să forțeze acest dialog, să deschidă cu adevărat negocierile între aceste două părți și să înceapă un proces adevărat de pace pentru a găsi o soluție durabilă de două state care pot coexista în manieră pacifică. Însă, în acest moment atât de important, nu s-ar putea înțelege de ce Uniunea Europeană nu mai are un trimis special pentru Orientul Mijlociu. Aș dori de aceea, doamnă înaltă reprezentantă, să încercați să găsit o soluție cu privire la această problemă. Vă mulțumesc deja, de pe acum. Mulțumesc. Și acum are cuvântul domnul Libec. Panie președinte, pani visoka przedstawiciel. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă înalt reprezentant. Ca eurodeputat am avut deja ocazia în ultimele luni să vizitez mai multe state din Orientul Mijlociu Siria, Autoritatea Palestiniană, Israelul și unul dintre liderii din această regiune mi-a spus un lucru, să transmiteți liderilor europeni să se implice mai mult, pentru că dacă această implicare va avea succes, uh, acest succes politic merită premiul Nobel. Uh, asta am vrut să vă transmit, doamnă reprezentant. Însă toată lumea spune același lucru. Uniunea Europeană trebuie să se implice mai mult în procesul de pace din Orientul Mijlociu. Statele Unite au constrângeri politice. Însă, pe de altă parte, implicarea noastră trebuie să țină cont de un partener cum ar fi uh, Statele Unite și relația strategică între Statele Unite și Israel. Dumneavoastră trebuie să profitați de toate ocaziile în interiorul Uniunii Europene. Doar săptămâna trecută a avut loc o reuniune fără precedent uh, în care s-a întâlnit guvernul polonez și cel israelian la nivel interguvernamental. Primul ministru Sikorski a vizitat Israelul. Trebuie să profităm de asemenea ocazii. Vă mulțumesc. Domnul Pașcu, urmează domnul Pașcu. Question problema Orientului Mijlociu era deja complicată și se complică încă și mai mult în ultimele zile. Sigur că soluția cea mai, bun, cea mai simplă ar fi să așteptăm să vedem ce se întâmplă, dar uh, palestinienii se întreabă cine ar uh, echilibra balanța în favoarea lor, mai degrabă Iranul sau Fatahul în Gaza, mai puțin probabil. Apoi mai există și Iordania, o țară cheie care este implicată în tulburări și ar putea arunca în aer procesul de pace. Există două școli de gândire. Una spune să reîncepem negocierile prin propuneri uh, inovatoare, alta spune să așteptăm, să vedem ce se întâmplă. Dar cu uh, uh hotărâre și viziune, uh, impasul uh, actual are șansa de a fi depășit, oricât de iluzoriu ni s-ar părea acest lucru acum. Mulțumesc! Mulțumesc și acum voi da cuvântul doamnei Genacu. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu afirmațiile făcute de către doamna înaltă reprezentantă. Acum este momentul să facem o schimbare, să intervenim pentru ca aceste negocieri să reînceapă în Orientul uh, Mijlociu. Nimeni nu poate să mai treacă cu vederea importanța evenimentelor din Africa de Nord. De asemenea, situația dintre Israel și Palestina a fost folosită ca alibi atât pentru acte teroriste cât și pentru crearea de tensiuni în lume în general, iar acum creează și probleme cu comunitatea musulmană. Avem nevoie de aceea, după cum spuneam, de o acțiune din partea dumneavoastră, doamnă înalt reprezentant. Va fi de asemenea un test pentru Europa, pentru a vedea dacă Europa poate cu adevărat să intervină într-un astfel de conflict și poate să joace rolul pe care l-a luat jucat SUA înainte. Trebuie de asemenea, bineînțeles, să ajutăm din punct de vedere economic și să continuăm ajutoarele pe care le uh, trimitem până acum, pentru, dar știm ce s-a întâmplat cu ajutoarele economice până acum. Există însă și problema creării, formării democrației într-o, în cadrul unui stat. Desigur că situația va fi foarte dificilă și de aceea crearea unui grup de negociatori care vor uh, ajuta la crearea unui sistem democratic adevărat ar fi extrem de utilă, doamnă înalt reprezentant. Eu cred că acest efort merită făcut, având în vedere și ceea ce ne-ați spus dumneavoastră, ce intenții aveți. Mulțumesc! Iar acum are cuvântul doamna Kolarska-Bobinska. Dziękuję bardzo. Wysoka pani komisarz. Vă mulțumesc, doamna înalt reprezentant, stimați colegi. Atunci când vorbim cu politicienii din Orientul Mijlociu, au, auzim deseori că Uniunea Europeană este cineva care dă bani, dar nu se implică în joc. Trebuie să... De ce? Pentru că Uniunea Europeană este singurul organism eh, din quartet care inspiră încredere. Unii au încredere în Rusia, alții în Statele Unite. S-a spus că Uniunea Europeană nu are politici comune pentru că statele membre au abordări diferite în legătură cu soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu. Avem acum o oportunitate nouă, avem serviciul de acțiune externă și putem așadar să uh, stabilim o politică comună. Deja ne-am exprimat susținerea pentru statele din Mediterană într-un parteneriat. Cer să reexaminăm politica noastră din Orientul Mijlociu, să uh, examinăm politica noastră estică pentru a trage concluzii în legătură cu o nouă politică în legătură cu statele din Mediterană. Uniunea Europeană a susținut instituțiile din Polonia și din 10 alte state membre, a susținut societatea civilă din Orientul Mijlociu. Haideți să profităm de aceste experiențe pentru a stabili o nouă politică. Urmează doamna Muscardini. Misario. Mulțumesc, doamna înaltă reprezentantă. Pacea eh, poate fi adusă cu angajamente uh, asumate de toți, plecând de la recunoașterea uh, de către Israel a statului Palestinei și de necesitatea ca să nu se impune doar pacea, ci ca și toate țările din zonă să ofere garanții minime și indispensabile pentru instalarea unor uh, rapoarte bazate pe uh, respectul reciproc. Dacă astăzi politica comercială a devenit o nouă formă de politică externă, asta o se face doar prin democrație, ci și prin acordurile comerciale și prin acestea se, pot, se poate ajunge la soluții. Nu mai e de gândit ca Uniunea Europeană, după cum s-a întâmplat până acum, să uh, continuă să financeze proiecte uh, și fără să aibă nici un rezultat uh, și nici să nu se vadă nici măcar un, pro, un progres lent al, pro, al procesului democratic și de pacificare. Israelul nu poate fi lăsat singur, poporul palestinian are dreptul să aibă un stat al său, dar trebuie să intervenim pentru asta pe plan economic cu observatori care să fie în stare să monitorizeze utilizarea ajutoarelor pe care le acordăm noi. Noua situație apărută în aceste luni care privește o zonă geografică mai largă, impune, până la urmă, în sfârșit Europei, o inițiativă politică mai puternică și mai hotărâtă și o capacitate de a se implica mai mult a tinerilor, care să-și poată astfel aduce contribuția la construirea unei societăți mai sigure, mai democratice, pe care noi încă n-am fost uh, în stare să le oferim noilor generații. Mulțumesc! Și acum uh, procedura că de ai. După cum am promis, îmi dau cuvântul în primul rând domnului Arlache. Question to Mrs. Ashton. Îmi mulțumesc că am o întrebare pentru doamna Ashton. Am ascultat declarația dumneavoastră și am două întrebări. În legătură cu evaluarea dumneavoastră a uh, impactului evenimentelor din Africa asupra procesului de pace. Nu credeți că avem o oportunitate aici, pentru că platforma globală a drepturilor omului, ștacheta este mult mai ridicată și pragul de toleranță în Orientul Mijlociu pentru încălcarea drepturilor omului, uh, de exemplu în Gaza și în uh, colonii, acest prag a scăzut. Nu credeți în al doilea rând că Decizia construirii unei fortărețe în Israel uh, este mult mai puțin justificată acum, pentru că amenințarea uh, unor regimuri care acum sunt democratice este mult mai mică. Și de asemenea, pentru că democrațiile nu se atacă una pe cealaltă. Toate aceste lucruri uh, contribuie la uh, un potențial pentru rezolvarea crizei din Orientul Mijlociu. Tanok. Mulțumesc. Văd că domnul Tanok vrea să intervină și el. Domnule președinte, vreau să iau cuvântul un minut la Catch the Eye. Nu vreau să pun o întrebare la ceea ce s-a spus acum. Îmi dați cuvântul? Am un minut, da? Nu, că nu știam exact. Bine, mulțumesc. Uniunea Europeană este parte din quartet, dar nu s-a făcut prea mare progres și se pare că această blocadă va continua, acest uh, impas va continua și se, nu se va avansa niciun fel, în, uh, chiar în ciuda procesului din uh, lumea arabă. Situația imprevizibilă din Egipt ne distrage atenția de la procesul de pace din Orientul Mijlociu. Salut decizia parlamentară din Israel de a onora tratatul din 1979. Însă, indiferent ce se întâmplă, trebuie să ne asigurăm că viitorul ajutor al Uniunii Europene către Egipt să fie condiționat de continuarea uh, gestionării procesului de pace cu Israelul. Viitorul statului palestinian însă este în continuare gestionat de către Hamas, care încalcă în continuare drepturile uh, altor state. Considerăm că și Iranul este o barieră care trebuie de asemenea uh, să fie considerat atâta timp cât Iranul uh, finanțează armele Hezbollahului și a rebelilor. Înțeleg de aceea îngrijorarea Israelului, având în vedere um, blocajul canalului Suez pe care intenționează să-l facă anumite, anumite actori, care este o poartă strategică. De asemenea, și politica Egiptului față de Iran este alarmantă. Cer de aceea să se facă o analiză mai clară a acestui uh, câmp minat care este această regiune. Mulțumesc! Iar acum are cuvântul domnul Pașca. Comisarca. Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnă alt reprezentant. Procesul de pace din Orientul Mijlociu, cred eu, că trece printr-o perioadă foarte dificilă. Uh, e o situație de răscruce, evoluția din lumea arabă sunt uh, imprevizibile, nu se știe exact ce se va întâmpla în continuare și situația nu este deloc uh, ajutată de ceea ce face administrația israeliană cu construcția de noi colonii. Eu cred că aici avem doar o opțiune posibilă. Trebuie să uh, solicităm tuturor părților să se implice mai puternic în acest proces, să ne convingem partenerii israelieni să se abțină de la orice activități care ar cauza mânia uh, populației palestiniene. În același timp, Trebuie să ne implicăm în țările arabe, trebuie să încercăm să ne asigurăm că forțele democratice vor veni la putere și vor put, se vor putea soluționa uh, disputele uh, în mod inteligent și fără ură. Sigur că există uh, interese divergente în regiune, uh, lucrurile nu sunt ușoare, dar cred că până și guvernul israelian a înțeles că acum e nevoie de relații pragmatice cu palestinienii. Mulțumesc și acum domnul Zvoboda. Eh, Foarte pe scurt, domnule președinte, pentru că domnul Tenăc a vorbit de vapoarele Iranului care au mers în, la, în canalul Suez. Aș dori să întreb de aceea pe doamna înalt reprezentant dacă este sigur că, în conformitate cu dreptul internațional, nu există nicio altă posibilitate pentru Egipt să, fi, uh, să respingă așa ceva. Egiptul s-a bazat deci pe drept internațional când a permis uh, accesul lor sau nu? Mulțumesc! Cred că doamna Ashton și-a notat toate întrebările și acum are timp să răspundă la ele. Thank you, Mr. President. Um, I'll try and deal with as many Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund la toate întrebările, însă, ca întotdeauna atunci când dezbatem procesul din Orientul Mijlociu, există un sentiment de uh, urgență și uh, simt că Parlamentul European vrea un progres rapid. Voi vedea ce vom putea realiza ca Uniune Europeană. Vreau să ne îndepărtăm de această frază payer, not player, cineva care plătește, dar nu participă la joc. Este o rușine și o reprezentare greșită a rolului Uniunii, însă reflectă, poate, istoric ceea ce am făcut în trecut. Avem oportunitatea în acest an să schimbăm lucrurile. Vreau să încep cu domnul Salafranca, pentru că mi-a pus o întrebare foarte clară în legătură cu vetoul din uh, Consiliul de Securitate, uh, votul 14 la 1, vetoul Statelor Unite în legătură cu așezămintele uh, israeliene. Această situație a creat foarte multe probleme în sistem. Eram în Orientul Mijlociu, în Palestina, în acele zile dinainte de vot și statele europene din Consiliul de Securitate au votat toate împotriva poziției americane și pentru rezoluția respectivă. Uh, poziția noastră este extrem de clară. Cu toții suntem uniți și recunoaștem că așezămintele sunt ilegale conform dreptul internațional și toți ceea ce au văzut, care au văzut așezămintele știu că acestea nu sunt în interesul pe termen lung. Propunerile noastre au fost uh, cele ale unor granițe cu un schimb de terenuri convenit de către cele două părți. Lucruri pe care noi nu le putem dicta, dar pe care le putem lua în considerare. Nu cred că acest lucru a avut uh, consecințe dramatice în, legătură, în relația noastră cu Statele Unite. Statele Unite au încercat să își explice poziția. Uh, eu voi continua să lucrez cu palestinienii, care au înțeles, am impresia, uh, situația în care se află Statele Unite. Deja se întâmplă foarte multe, însă în niciun fel nu sugerez că nu a fost o perioadă extrem de dificilă. M-ați întrebat în legătură cu alegerile din Palestina Eh, convocate pentru septembrie, la care Hamas refuză să participe. Eh, ați văzut și că primul ministrul Fayad examinează posibilitatea unei, unui tip de reconciliere și îi vor, voi, voi vorbi în curând despre acest lucru. Nu sunt sigură că alegerile vor eh, avea loc, însă palestinienii trebuie să decide acest lucru. M-ați întrebat și în legătură cu Wikileaks și documentele palestiniene domnul Ercat, uh, negociatorul nostru șef, va uh, trece într-o nouă poziție ca consilier uh, pentru președintele Abbas. Cred că au existat două efecte. O preocupare în legătură cu ceea ce se întâmplă, pentru că atunci când încercăm să formăm o poziție de negociere, se spun foarte multe lucruri. Foarte multe nu, din aceste lucruri nu ajung în documentul final pentru că fiecare se gândește la poziția uh, proprie. Au existat uh, îngrijorări în uh, uh, Cisjordania și în alte părți. Însă, în același fel, a existat o reacție opusă uh, și asemănătoare în legătură cu poziția care uh, se credea că era a palestinienilor. Uh, a existat astfel un efect interesant în legătură cu dezbaterea și poate pe uh, Eh, termen lung. Eu nu sunt eh, susținătoarea unor scurgeri de documente. Dar eh, și în legătură cu discuția despre acordul de asociere, nu am asistat la o schimbare la cadrul curent și la poziția noastră progresul în cadrul acordului de asociere depinde în continuare de progresul procesului de pace. Noi credem într-o soluție bazată pe două state, credem în viitorul Israelului, vrem ca Israelul să fie puternic din punct de vedere economic și politic și dorim și un stat palestinian puternic. Însă nu putem să înaintăm până când procesul de pace nu va Uh, înaintea și el. Sunt de acord cu doamna Neitz că este important să începem să accelerăm procesul. Acest lucru l-am spus de multe ori în Israel și în autoritatea palestiniană, că trebuie să înaintăm. În primul rând pentru că regiunea se schimbă și timpurile cer o schimbare. Schimbările din regiune ne determină să recunoaștem că Egiptul, Egipt care nu cred că vrea să creeze o problemă unilaterală cu Israelul, însă cred că un Egipt democratic va dori să reexamineze problema din vecinătatea sa. Și chiar cred că este în interesul israelienilor și și în cel al, Israel, al palestinienilor să găsească o soluție acum. Ar putea să uh, Uh, facă parte dintr-o uh, regiune stabilă. Vă spun în continuare tuturor și uh, am spus-o și în quartet. Domnule Belder, trebuie să ajungem la negocieri directe, însă trebuie să ne asigurăm în prealabil că pozițiile părțile, părților sunt credibile. Este important ca palestinienii să poată să meargă la masa de negocieri cu susținerea Uh, Ligii Arabe. M-am întâlnit cu Aman Mus, care va părăsi Liga Arabă în mai, va fi candidat la președinție în Egipt. Din câte înțeleg, însă este important ca palestinienii să aibă susținerea cetățenilor. Lucru important și pentru Israel. Toate aceste lucruri se leagă de încercarea de a lega progresul de o certitudine în legătură cu susținerea populară și uh, a tuturor celorlalte, celorlalți parteneri. Domnule Lambsdorff, vă mulțumesc pentru comentarii. Quartetul este un instrument important. Încerc să susțin progresul pe această linie. Eu consider că am avut un rol important, extrem de important, în ultimele săptămâni și luni, în legătură cu felul uh, în care am păstrat uh, impulsul. Trebuie să ajungem mai departe, mai rapid și la reuniunile quartetului folosim această uh, oportunitate. Când am avut uh, întâlnirea la Bruxelles, am discutat personal cu un altul uh, reprezentant timp de o oră. Nu uh, mă interesează atât de mult unde ne întâlnim. Uneori palestinienii sau israelienii sunt îngrijorați Eh, dacă mergem la Ierusalim să ne întâlnim cu israelienii, nu eh, mă preocupă foarte mult acest lucru. Mă interesează să existe o întâlnire cu negociatorii și să explorăm pozițiile eh, într-o modalitate nouă. Acest lucru contează pentru mine. Când am vorbit despre Gaza și despre Karim Shalom, nu vreau să spun că există doar un singur punct de discuție am examinat infrastructura punctelor de trecere a frontierei. Atunci când am vorbit și cu tinerii de acolo care participau la uh, școala de vară din regiune, regiune. Mi s-a părut că una dintre problemele cele mai importante pentru Gaza este ca economia să înceapă să funcționeze cât mai rapid. Uh, m-am întâlnit cu generalul israelian care este responsabil cu deschiderea punctului de trecere a frontierei și am înțeles, înțeles că există anumite progrese. Însă, am vrut să ne asigurăm că uh, prin uh, permiterea exporturilor, lucru vital pentru uh, punctele de traversare, uh, susținem și o economie. Karim Shalom a fost un aspect în care am putut să uh, facem câteva lucruri. Am putut să construim infrastructura. Uh, după aceea, echipamentul care să permită scanarea mult mai rapidă a bunurilor. Și, în al treilea rând, am putut să formăm palestinienii ca parte a misiunii. Costul va fi de 5,3 milioane de euro și proiectul este gata de a începe. Vreau să uh, găsim o soluție globală pentru Gaza. Este însă este important să susținem și schimbările rapide pentru a atenua problemele de acum. Am examinat și Carni și alte puncte de trecere, însă în Karim Shalom putem să ne aducem uh, o contribuție majoră. Însă acest lucru nu schimbă premisa celor spuse de noi. Uh, trecerile punctele de trecere trebuie să fie deschise și circulația persoanelor trebuie să fie liberă. Către domnul Campbell, da, mă puteți ataca, dar dacă spuneți adevărul, majoritatea banilor despre care ați văzut, despre care ați vorbit, sunt nu sunt folosiți pentru serviciul meu, ci pentru a construi democrația, să susținem drepturile omului, instrumentul pentru stabilitate, dezvoltare și așa mai departe. Eu știu că dumneavoastră și alți membri din grupul dumneavoastră și cred că toți din Parlamentul ăsta uh, susțin aceste inițiative 100%. Dumneavoastră doresc să susținem pe egipteni și pe tunisieni și pe libieni. Exact cu banii aceștia o facem și îi utilizăm pentru a susține democrația în întreaga lume. Bugetul pentru uh, serviciul nostru este 460 de milioane de euro. 135 de delegații înseamnă asta, înseamnă personalul central și uh, banii sunt folosiți pentru tot ce facem în întreaga lume. Mai puțin uh, de 50% din uh, bugetul Ministerului de Externe al Marii Britanii. Dar nu, puteți să mă atacați, dar nu să mă acuzați că am miliarde și miliarde de euro. Vă rog. Astea sunt sumele pe care le am la dispoziție până în acest moment conform bugetului actual și voi încerca să îi cheltuiesc cât mai bine posibil în interesul lucrurilor în care cred eu și cred că și dumneavoastră. În primul rând, uh, ceilalți bani trebuie dați oamenilor pentru a face ceea ce cred eu că este corect. Eh, da, luc, domnul Arlac, da, lucrurile din Orientul Mijlociu se schimbă, timpurile se schimbă. E interesant când uh, construim această platformă de pe care putem opera, e să vedem potențialul din regiune. Dacă fie că e vorba de Liban și ce se întâmplă acolo, uh, ce se poate întâmpla, sau procesul de pace, sigur, și revoluțiile din Egipt și în conversațiile mele cu uh, primul ministru din Iordania, ne-am referit la aceste lucruri, deci există un moment în care noi putem într-adevăr să ajutăm la producerea schimbărilor. Și vreau să spun două lucruri în legătură cu relațiile noastre. Eu mă străduiesc ca relațiile cu Israel și cu palestinienii să se dezvolte în continuare, vorbesc cu mulți oameni de acolo, vorbesc cu liderii uh, în mod privat, ore în șir și uh, respect aceste conversații, dar vă spun că Uniunea Europeană are un rol important în ambele țări și eu intenționez ca lucrurile să continue așa, pentru că e vorba despre o soluție cu două state, da, și îmi vor spune lucruri uh, care nu le convin și lucruri care le convin, dar oricum ne respectă poziția. Nu avem un rol marginal, avem un rol realist, un rol pe care eu îl înțeleg și îl utilizez cât de bine pot. Nu pot face ceea ce pot face alte țări, nu am puterea de a face așa ceva dar ce putem noi face e să ne utilizăm mușchii, între ghilimele, politici și economici, în cel mai bun sens al cuvântului, ca să uh, susținem acest proces de pace. Și voi mai uh, uh consacra energie, probabil, acestui proces decât uh, altor lucruri din uh, regiune. Doamna Dodds, nu, a, ă, nu este un eșec procesul de pace, dar sigur că se poate, lucrurile se pot face mai bine. Trebuie să ne revizuim politica în legătură cu Palestina, am mai spus asta și evenimentele din ultima vreme au dovedit că, au avut, că am avut dreptate. Sigur, putem acționa mai eficient, mai flexibil, să recunoaștem că în, ă, ă, trebuie o abordare diferențiată pentru fiecare țară, care să aibă rezultate pentru oamenii de la fața locului, cu valua, valori, valorile și aspirațiile noastre, sigur. Uh, sigur, am upgradat poziția de uh, trimis special pentru că e uh, foarte important ca trimisul la quartet să fie o persoană care să fie foarte la curent cu ce se întâmplă și îmi mulțumesc uh, pentru contribuția sa. Helga Schmidt a terminat, vom vedea ce se va întâmpla în, în continuare. Uh, pe viitor ca să ne asigurăm că suntem reprezentați așa cum se cuvine în regiune și în final uh, m-a întrebat uh, cineva în legătură cu uh, vasele iraniene. Eu am înțeles că iranienii au spus că a fost o misiune de antrenament pentru combaterea pirateriei de pe coastele somaleze și li s-a acordat permisia să treacă prin canalul Suez. Asta e ultima informație de care dispun pentru că e clar că de deci, fie, cum am auzit de acest lucru, am întrebat, am cerut uh, informații. Uh, dacă a fost așa și nu cred, dacă a fost doar o misiune de antrenament, nu cred că egiptenii ar fi avut motiv ca să le nege accesul acolo. Mulțumesc pentru dezbatere, sper că am reușit să răspund tuturor întrebărilor sau cât mai multor posibile. Vă mulțumesc, stimați membri. Președintele, mulțumesc mult, doamnă Ashton, ați avut o zi foarte grea. Ați muncit eh, din greu aici, astăzi, în plen, deci vă mulțumesc pentru că ați fost cu noi întreaga zi, de fapt. Ați fost ne-a dat răspunsuri excelente și detaliate. Deci cu asta am încheiat dezbaterea, dragi colegi, și ne reîntâlnim mâine, joi, 10 martie, la ora 9. Eh, de la ora 9 până la orele 13 și apoi de la orele 15 până la orele 17. Eh, Ordinea de zi s-a publicată și o găsiți și pe pagina noastră de web. Cu asta am încheiat ședința de astăzi.